Good afternoon, dear colleagues. Bună ziua, dragi colegi. Bun venit la întâlnirea comisiei noastre. Mai așteptăm pentru că prima dezbatere legată de avizul comisiei IMCO uh, nu poate avea loc pentru că raportorul nu este aici. Bueno, comenzamos, comenzamos con, con la reunión de, de... Începem totuși uh, întâlnirea de astăzi. Și aș vrea să vă urez uh, tuturor bun venit. Vom trece la primul punct de pe ordinea de zi și anume adoptarea ordinii de zi. Există o propunere de modificare a ordinii de zi și anume punctele 4 și 5 vor fi inversate pentru că raportorul uh, pe punctul 4 nu este în sală. De aceea începem cu punctul 5 referitor la promovarea egalității de gen în domeniul sănătății mentale și al cercetării clinice. Dacă sunteți de acord, uh, adoptăm această ordine de zi modificată. Acum, anunțurile președintelui. Nu am nimic de spus, așa că trecem direct la următorul punct de pe ordinea de zi, care se referă la promovarea egalității de gen în domeniul sănătății mentale și al cercetării clinice. Raportorul este doamna Besera. Am discutat deja acest raport de mai multe ori și uh, a existat un nivel de interes uh, foarte mare pentru că au fost depuse foarte multe amendamente. Îi dau acum direct cuvântul doamnei Besera, după care vom avea o discuție mai detaliată. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Într-adevăr, dați-mi voie să încep prin a le mulțumi încă o dată tuturor raportorilor din umbră și tuturor colegilor care au uh, lucrat pe marginea acestui raport uh, și care și-au manifestat interesul prin uh, formularea de amendamente, formularea de sugestii care sunt extrem de importante și care îmbogățesc acest raport. După cum ați spus și dumneavoastră, am primit 288 de amendamente. Aș vrea să menționez că am uh, lucrat uh, într-o manieră foarte constructivă și într-o atmosferă foarte pozitivă pentru că avem aceleași priorități pe care vrem să le reliefăm în acest raport. Unele amendamente merg și mai departe uh, și au fost cosemnate de raportorii din umbră. Cred că vă puteți face astfel o idee foarte clară legată de importanța realizării de progrese în domeniile care fac obiectul raportului. De asemenea, este extrem de util să putem să eliminăm anumite prejudecăți și anumite mituri. Va exista o reuniune a raportorilor din umbră săptămâna viitoare, marți, iar cu ocazia respectivă vom discuta despre conținutul amendamentelor și vom uh, formula o serie de amendamente de compromis. Sper că vom avea succes și vom vota în comisie pe 29 noiembrie și în plenară în ianuarie. Aș vrea de asemenea să subliniez că femeile joacă un rol important săptămâna aceasta Mâine avem un summit în hemiciclu cu privire la um, calitatea în cercetare și inovare. Și este vorba despre cercetare și inovare de calitate cu ajutorul egalității. Este un subiect foarte important pentru noi și un uh, eveniment foarte important pentru noi uh, pentru că ne va ajuta să stabilim contextul uh, pentru a elimina anumite prejudecăți. De asemenea, vom transmite un semnal important că în Parlament uh, utilizăm aceste instrumente și aceste uh, dispozitive pentru a provoca și pentru a produce anumite schimbări. Mă bucur că cei implicați în redactarea acestui raport vor participa și mâine la acest summit eu uh, voi prezida o comisie de lucru legată de egalitatea în domeniul sănătății. Mă bucur foarte mult uh, să constat interesul dumneavoastră pentru că acest raport este unul foarte important. Mulțumesc foarte mult, doamna Besera. Acum uh, deschidem discuția pentru comentarii. Doamna Barseia, vă urez bun venit în calitate de nou membru al acestei comisii. Așteptăm cu interes să colaborăm cu dumneavoastră și sper că vom putea să atingem obiectivele comune. Mulțumesc foarte mult, Irace. Îmi face o deosebită plăcere să fiu în această comisie alături de dumneavoastră. Pentru restul mandatului parlamentar, eu îl înlocuiesc pe Jordi Sebastia și, practic, preiau sarcinile uh, colegului meu, de aceea sunt raportor din umbră pe marginea acestui raport. Aș vrea acum să fac câteva comentarii. Să încep prin a-i mulțumi lui Beatriz. Ne bucură foarte mult acest uh, text și sper că um, Comisia FAM va putea să integreze în acest raport um, observațiile Comisiei pentru Dezvoltare în ceea ce privește investițiile în cercetare și inovare pentru a îmbunătăți sistemele de sănătate. Ne vom asigura de asemenea că multinaționalele farmaceutice respectă drepturile omului atunci când realizează teste clinice, pentru că știm că există foarte multe probleme de etică, mai ales în Africa, când vine vorba despre studiile clinice. Să nu uităm că egalitatea în ceea ce privește sănătatea mentală trece și prin reducerea zărăciei în statele sărace. De aceea trebuie să consolidăm și acest punct. Acestea ni se par punctele cele mai importante care ar trebui să apară în acest raport al comisiei noastre și credem că ar trebui să fie mențio- menționate. Vă mulțumesc. Doamna Vorten, aveți cuvântul. Uh, thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Mă gândeam la istoria femeilor și uh, problemele de sănătate mentală. Acum câțiva ani lucram ca artist la instituții închise pentru persoane cu dizabilități de învățare. Multe dintre femeile de acolo nu aveau deloc dizabilități de învățare ci uh, erau femei care aveau nevoie de o îngrijire și de o terapie specială și de o atenție specială. Vreau să reflectez un pic asupra elementelor specifice ale femeilor. Unele dintre tratamentele vechi pentru femeile din instituții de sănătate mentală uh, includeau tratamente cu plante medicinale, erau bănuite de vrăjitorie. Cred că sunt niște chestiuni uh, care țin de cultură și care datează de foarte mult timp. Există concepte precum uh, că mm, uterul uh, femeii uh, practic se mișcă în corp și cred că foarte mulți ani uh, femeile nu au fost tratate corespunzător pentru problemele de sănătate mentală. Mă bucur să lucrez de aproape cu Beatrix la acest raport și le mulțumesc raportorilor din umbră și lui Beatrix pentru cooperarea fructuoasă. A fost chiar o plăcere să lucrăm la acest raport și birourile noastre au lucrat din greu pentru a se coordona și am să semnat uh, împreună foarte multe amendamente importante. De aceea mulțumesc secretariatului FAM pentru sfaturi. Cred că aceste amendamente ne ajută să avem un text uh, foarte bine structurat, care conțin uh, contribuții importante legate de sănătatea mentală și de studiile clinice. Și avem de asemenea și câteva recomandări importante. Recomandările sunt foarte importante pentru că se referă la rolul femeii în societate și la aspectul de gen al sănătății. Cred că avem nevoie de o abordare psih- uh, psihosocială holistică a sănătății mentale, care să țină cont de obstacolele care țin de gen, precum echilibrul între viața personală și viața uh, profesională și trebuie să ținem cont uh, de toate vârstele, trebuie să ținem cont de nevoile femeilor migrante din grupurile LGBTI, și alte grupuri vulnerabile. Noi lucrăm deja la multe dintre aceste aspecte în această comisie lucru evidențiat de rezoluția pe care am avut-o cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii referitor la femeile imigrante. Însă trebuie să ținem cont și de problemele de sănătate mentală ale băieților și bărbaților, pentru că și ei sunt afectați de stereotipuri. Și cred că trebuie să existe o strategie puternică în domeniul sănătății mintale care să țină cont de dimensiunea de gen. Și noi am vrea ca Comisia să țină cont de acest aspect. Vrem să transmitem un mesaj clar că femeile trebuie să fie incluse în cercetările medicale și cercetările clinice. Regulamentul Uniunii Europene în acest domeniu trebuie să fie evaluat pentru a pune capăt istoriei îndelungate de excluderea femeilor ca subiecti în studiile clinice. Dacă nu rezolvăm această problemă, femeile vor primi medicații care nu sunt adecvate pentru ele și nu mă refer aici la plante medicinale sau alte ierburi. Există însă situații în care femeilor li se prescriu tratamente care nu sunt utile. Și asta pune un pericol pentru sănătatea femeilor, inclusiv uh, pentru orice femeie din această sală. De aceea mă bucur că am uh, primit uh, contribuții valoroase de la toate grupurile politice și aștept cu nerăbdare să colaborez cu toți colegii și cu raportorii din umbră pentru a avea un text puternic și cuprinzător. Sunt convinsă că putem să facem acest lucru. Așa că ne revedem în curând. Thank you, Mrs. Cor. Eh, la signora Petir tiene la palabra. Are cuvântul doamna Petir. Gospođo poštovane kolegice i kolege zastupnici, ovo Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Cred că acest raport este foarte important pentru că vorbește despre sănătatea mentală și domeniul cercetării clinice. Există însă unele chestiuni care mi se par problematice. La primul considerent se spune că dreptul la sănătate este un drept uh, de bază al omului, însă aceasta este contrar cartei fundamentale a drepturilor omului pe care o invocă raportorul. Potrivit articolului 35 din uh, cartă, nu există un astfel de uh, drept. Toată lumea are dreptul uh, la tratament și la acces la tratament în condițiile prevăzute de legislația și de practica națională. Pe de altă parte, uh, dreptul la viață este un drept fundamental. Totuși, acesta nu este respectat în proiectul de raport. Există anumite articole în care este susținut uh, avortul și dreptul de a invoca obiecții în acest sens. Cred că aceasta ține de unul dintre drepturile fundamentale. Mă întristează să văd că Există o abordare ideologică în acest raport, în loc să se ofere sprijin pentru femeile care sunt uh, afectate. Mulțumesc! Gracias, señor La señora Bior tiene la palabra. Eh, mulțumesc. Vreau să îi mulțumesc călduros raportoarei pentru că am discutat de mai multe ori despre acest raport și alături de alte colege, de alți colegi, am eh, depus amendamente. Așa cum s-a spus deja, acesta este un raport foarte important și foarte interesant pentru că subliniem uh, dreptul la sănătate al femeilor, al tuturor femeilor vorbim despre sănătatea mentală și uh, psihică într-o perspectivă diferită. S-a vorbit și despre marile companii farmaceutice și despre faptul că bărbații sunt predominanți în studiile clinice. Cred că acest raport este unul foarte puternic. Uh, și uh, vrem să vedem o egalitate mai mare când vine vorba despre accesul uh, la aceste cercetări pentru toate femeile. Cred că este important de asemenea să subliniem problemele care pot apărea pentru că există tot felul de politici de reducere a cheltuielilor publice cu sănătatea și trebuie să ne asigurăm că există finanțare și că egalitatea este menținută. Deci trebuie să creștem accesul la sănătate. Aștept cu interes să colaborez cu raportoarea și cu raportorii din umbră, astfel încât să elaborăm compromisuri bune pentru un raport foarte bun. Mulțumim, doamna Bjork. În încheierea dezbaterii, nu știu dacă doamna raportor dorește să mai intervine după ce a ascultat pe colegi. Dar doar o concluzie rapidă. Vreau să vă reamintesc din nou că avem aici un instrument foarte important care poate să aducă schimbări într-o situație care ni se, ni se pare nesatisfăcătoare, că există inegalitatea obiectivă în ceea ce privește accesul femeilor la sănătate, ceea ce este un drept fundamental al omului în Carta Drepturilor Fundamentale. Aș dori să Vă reamintesc, în sensul comentariilor doamnei Petir, că ideologiile au o importanță relativă. Noi aici reprezentăm diverse curente politice și avem anumite, anumite ideologii, bineînțeles, însă cu toții suntem de acord și cred că este un lucru care ne unește și ne face mai eficienți. Ceea ce ne unește este că putem să detectăm uh, domeniile unde nu acționăm bine și putem să le facem mai bine. Avem posibilitatea de a lua decizii politice pentru a schimba lucrurile în bine în ceea ce privește drepturile recunoscute și capacitatea de a acționa pentru a de a acționa pentru a garanta că toți cetățenii au acces la drepturile lor. Mm, femeile care reprezintă puțin mai mult de jumătate din populație, trebuie să influențăm lucrurile care nu merg bine. Așadar, îi reamintesc doamnei Petir că nu există niciun fel de înclinație ideologică aici, însă există o tendință foarte bună și anume a eficienței. Și cred că trebuie să profităm de această oportunitate de a fi eficienți, să punem deoparte ideologiile noastre sau uh, punctele noastre de vedere diferite în legătură cu aceste idei și să punem accentul pe fapte. Și atunci când uh, cu datele în mână putem vedea că putem să schimbăm lucrurile, trebuie să acționăm și să o facem. Dacă vom, vom putea să ajungem la acorduri atât de importante, cred că toate punctele care ar putea să fie discutabile, uh, cred că vom putea să le rezolvăm și să ajungem la compromisuri. Vă mulțumesc pentru deschidere, pentru poziția atât de pozitivă și uh, vom avea următorul pas va fi reuniunea raportorilor din umbră și cred că vom ajunge la câteva compromisuri de mare calitate. Vă reamintesc că suntem într-o instituție, Parlamentul European, care este un organ politic. Și noi reprezentăm aici poziții politice și ideologice. Așadar, bineînțeles, aceasta este esența Parlamentului European și nu cred că ar putea să fie ceva negativ uh, o poziție ideolo- ideologică la vreunui sau vreunia sau altuia. Bineînțeles că nu suntem cu toții de acord, însă noi cei care suntem aici și reprezentăm pozițiile ideologice, toate diferențele ideologice uh, dintre noi, mai important este să negociem și să ajungem la acorduri. Însă, în orice caz, nu cred că aici o ideologie ar trebui să fie văzută într-un fel negativ, pentru că cu toții apărăm anumite ideologii. Cel puțin asta este părerea mea. Trecem la al doilea punct pe ordinea de zi. Profităm că S-a, prezen, s-a prezentat raportoarea uh, Comisiei inter IMCO. Este vorba de apropierea actelor cu putere de lege și actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor. Vă mulțumesc. În primul rând îmi cer scuze pentru întârziere. Eram la Comisia Jurii. Acest este aceast, acest aviz se referă, a, a început de la o poziție a Națiunilor Unite și, conform articolului 9, se cere apropierea acestor acte cu putere de lege. Era prevăzut uh, o adoptare pentru 2011, însă avem o veste bună. Comisia uh, poate, va putea să aprobe acest, acest, uh, această legislație europeană când s-a făcut o evaluare în august 2015, anul trecut, în legătură cu implementarea acestei convenții din partea statelor membre. Una dintre solicitările ONU în observațiile finale era să se uh, demareze această inițiativă. Deja este o realitate, multe uh, comisii trebuie să-și uh, redacteze avizul, comisia noastră FEM are uh, multe lucruri pozitive, dar și aspecte care pot fi îmbunătățite. Uh, lucrul pozitiv este că vorbim despre o directivă și deci este obligatorie pentru statele membre. Nu este nevoie de o unanimitate în Consiliu, ci doar de, una, de o majoritate calificată. Uh, pentru a exista obligații din partea fabricanților și în tot lanțul serviciilor, importatorilor, distribuitorilor, pentru a avea un dacă un produs este accesibil, dar uh, o parte în lanț există o verigă slabă, atunci uh, până la urmă uh, lucrurile se opresc, așadar trebuie să examinăm accesibilitatea pe întregul parcurs de asemenea, să eliminăm orice risc de accesibilitate. După aceea mai există lucruri care pot să fie îmbunătățite. În definitiv, sunt propuneri legate de faptul că contextul trebuie să fie accesibil. Dacă vreun produs nu este accesibil, nu trebuie să uh, se intre, să se ajungă în justiție, chiar asociațiile consumatorilor vor putea să um, preia inițiativa și um, uh, se, se solicită publicarea automată a solicitărilor de accesibilitate, nu la cerere. Și ca această accesibilitate să um, nu se refere doar la noile tehnologii, ci și la tot ceea ce uh, vizează munca, ocuparea, serviciile sociale. În momentul de față, va avea, în, mâine va avea loc un for european al persoanelor cu discapacități care va examina îmbunătățirea posibilă a acestei directive în funcție de aceste concluzii vom adapta și noi avizul în legătură cu această directivă. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Estaras. Are cuvântul doamna Head. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamne președinte, aș începe prin a mulțumi raportoarei, doamnei Estera Sfaragut, pentru acest proiect de aviz. În momentul actual, cred că pozițiile noastre sunt foarte apropiate. M-a surprins pozitiv uh, și munca Comisiei în ceea ce privește accesibilitatea pe piața internă, chiar dacă recunosc că a mi-aș dori ca Comisia să, stab- să facă cerințe foarte clare pentru mm, operatorii economici. Uh, este un text bun pe care îl putem îmbunătăți și mai mult. Uh, transparența este cheie în acest proces și de asemenea în ceea ce privește plângerile cazul ridicate de consumatori în care produsul nu întrunește criteriile de accesibilitate. Cu cât uh, se implică mai mulți uh, actori, cu atât mai mare presiune asupra actorilor economici și cu atât mai mult va trebui, vor trebui să respecte aceste dispoziții. Mi-aș dori să văd uh, o responsabilitate economică aici, fie un distribuitor autorizat sau importator autorizat, nu consumatorul trebuie să uh, poarte întreaga responsabilitate, povara responsabilității. Este foarte important să clarificăm că există o uh, discriminare foarte complexă uh, pentru femeile și fetele cu disabilități. Voi depune o serie de amendamente, însă în momentul actual cred că avem un aviz bun care va stabili uh, cerințe foarte bune. Vă mulțumim foarte mult, doamna Head. Are cuvântul doamna Cuneva. Vă mulțumesc. Proiectul de directivă pentru accesibilitatea uh, produselor și serviciilor este o mare victorie pentru reprezentanții persoanelor cu dizabilități. Eh, este foarte clar că persistă încă multe lacune, după cum a menționat și doamna Estera Sfaragut. Prevederile nu sunt încă suficiente. Persoanele cu handicap în majoritatea statelor membre ale Uniunii sunt fie obligate să eh, rămână invizibile pentru că nu pot să iasă de la domic- din domiciliul lor, eh, nu, pot, nu au acces la anumite străzi, trotuare, anumite clinici sau spitale. Sunt de acord cu raportoarea în sensul că trebuie să menționăm accesibilitatea, dar de asemenea egalitatea de șanse pentru ambele sexe. Proiectul de directivă trebuie să acopere, să vizeze nu doar persoanele cu dizabilități, ci și femeile însărcinate, femeile, mamele care își transportă copilul cu căruciorul sau uh, persoanele în vârstă. Sunt de acord cu raportoarea că câmpul de aplicare a directivei poate să fie extins pentru a acoperi un, uh, o marjă mai largă de produse. De aceea am depus o serie de amendamente pentru a cere ca accesibilitatea uh, să fie extinsă aparatelor de uz menajer, precum și accesul la mass media și la rețelele sociale. Și trebuie să uh, ținem cont și de costuri, pentru că persoanele cu dizabilități în general au venituri mici, nu trebuie, aceste persoane nu trebuie să uh, suporte costul suplimentar uh, datorat acestor necesități. Așadar, trebuie să prevedem garanții în text în ceea ce privește, în primul rând, consolidarea autorităților de control. După aceea, în ceea ce privește explicațiile legate de noile produse și de formarea personalului care trebuie să ajute persoanele cu dizabilități să utilizeze aceste produse. După aceea, punerea în aplicare a directivei în ceea ce privește produsele electronice uh, și timpul de utilizare foarte limitat. Vă mulțumesc. care cuvântul doamna Redke. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, mulțumesc raportoare pentru acest aviz. Sunt de acord cu colegii că avem deja o bază foarte bună pentru discuții și, după cum știți cu toții, acest aviz face parte dintr-un pachet mai larg în ceea ce privește implementarea Convenției ONU, în ceea ce privește drepturile persoanelor cu dizabilități și sunt de acord că este o directivă, deci un text obligatoriu, însă atunci când examinăm textul în general, am impresia că nu se pune accentul suficient pe aspectele de gen. De aceea cred că comisia noastră trebuie să aibă un rol crucial, după cum au subliniat și colegii mei. femeile cu disabilități se confruntă cu provocări majore și au necesități eh, speciale. Trebuie să ne asigurăm așadar că acest lucru apare în toate actele Uniunii Europene. În al doilea rând, este un aspect care a fost menționat uh, deja. Femeile sunt afectate disproporționat uh, mai mult pentru că deseori sunt, ele sunt cele care îngrijesc persoanele cu dizabilități chiar dacă ele nu suferă de acestea. Deci trebuie și aici să ținem cont de dimensiunea de gen. Cele două aspecte pe care le-am susține în dezbatere ar fi o extindere a domeniului de aplicare, deci să nu se aplice doar aspectelor care țin de domeniul public, ci și aparatelor casnice și uh, trebuie să asigurăm accesibilitatea și acestora și, de asemenea, în toate mm, toată legislația pe care o votăm, să ținem cont de femeile cu disabilități și de necesitatea accesibilității. Uh, așteptăm cu nerăbdare dezbaterea uh, de plină cu raportoarea. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Șinanțca. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi de toate, aș dori și eu să mulțumesc raportoarei pentru aviz, care este foarte bun pe fond și din perspectiva propunerilor concrete. Ca introducere, ca observație generală, de mai multe ori în discuțiile noastre referitoare la directivă, chiar și în afara acestei comisii, am arătat că directiva e importantă nu doar pentru persoanele cu dizabilități, ci pentru toată lumea în general îmbătrânim cu toții și oricine se poate găsi într-o situație în care ori e bolnav, ori uh, suferă de ceva anume și de aceea e bine ca bunurile și serviciile să fie accesibile și pentru cei cu dizabilități, deci să fie disponibile pentru fiecare dintre noi. În discuțiile cu colegii Poate că ar trebui să ne gândim la acest proiect de directivă ca unul gândit nu doar pentru persoanele cu dizabilități, ci pentru toată lumea. În aceeași idee, cred că ar trebui să privim uh, proiectul cu o atitudine pozitivă. Oferă multe posibilități multor întreprinderi, permițându-le să uh, uh, um, iasă în întâmpinarea unor noi clienți. Sunt de acord cu ce a spus doamna raportor, în sensul că trebuie să ținem seama de întregul lanț, nu doar să ne ocupăm doar de accesibilitatea serviciilor, a bancomatelor și așa mai departe. Și ar trebui să ne gândim la întregul mediu. Gările, de exemplu, ar trebui să fie fără obstacole. Ar trebui să insistăm pe aceste lucruri. Nu pot decât să mă fac ecoul a ceea ce a spus doamna raportor, a sugestiilor sale, în sensul că trebuie să avem organizații care îi reprezintă pe cei cu dizabilități implicate în negocieri. Nu știu dacă e cineva din partea comisiei în sală, dar mă întrebam care e opinia comisiei în legătură cu termenele propuse de către doamna raportor. Eu consider că termenele ar trebui să fie mai uh, stricte decât cele din propunerea inițială. Mă întreb însă dacă Comisia e de acord. Ar mai fi și alte observații, dar le voi uh, uh, concretiza în amendamente specifice. Mi se pare însă că propunerea doamnei raportor este una foarte bună. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Odată încheiată această dezbatere, dorește să intervină și Comisia în legătură cu acest subiect. Aveți cuvântul atunci. Mulțumesc, doamna președinte. Aș spune doar câteva cuvinte mai întâi pentru a felicita pe doamna raportor pentru calitatea proiectului de raport și pentru sprijinul uh, exprimat pentru propunerea Comisiei. Mulțumim de asemenea și tuturor membrilor Parlamentului care au intervenit și au uh, spus că ne susțin în acest demers. E un proiect foarte important pentru Comisie și ne bizuim foarte tare pe Parlament pentru a-l susține și îmbunătăți, pentru că până la urmă niciun document nu e uh, perfect, poate fi îmbunătățit. Aș atrage atenția totuși asupra câteva aspecte. Mai întâi, pentru a reliefa faptul că am încercat să evităm în propunerea noastră să um, introducem o povară administrativă atât pentru întreprinderi cât și pentru administrații. Înțelegem, deci, uh, ce spune acest proiect de raport, uh, că trebuie întărite controlele, dar am avut și această grijă ca directiva să fie uh, fezabilă până la urmă pentru întreprinderile care vor trebui să o respecte, dar și pentru administrațiile publice. Aș mai dori să mai atrag atenția și asupra propunerilor de amendamente de la sfârșitul documentului referitoare la articolele 27 și 28 din directivă care prevăd uh, termene mai scurte și pentru implementare și pentru raportare am regăsit aceeași idee și în Comisia PETI și înțelegem această dorință de accelerare a demersului, de punere în practică mai rapid a acestor uh, prevederi privind uh, accesibilitatea, dar noi am vrut să avem o propunere rezonabilă din perspectiva termenelor și pentru agenții economici care să aibă timp să-și adapteze procesele de producție și restul elementelor, pentru că uneori nu e foarte simplu. Deci, încercăm să împăcăm și capra și varza. În ceea ce privește scurtarea termenului de raportare pentru comisie, aș spune că dacă trecem de la 5 ani la 3 ani, dacă vă uitați la articolul 28, până la urmă e vorba de o raportare foarte generală, care foarte mare, care va necesita o anumită implementare și deci și noi vom avea nevoie de destul de multe informații. Ni s-a părut mai rezonabil să avem uh, schimburi cât mai rapid ca să putem raporta cât mai corect și complet. Pentru că trebuie să acționăm foarte rapid și atunci, dacă nu avem destule informații, riscul ca raportul să fie incomplet ar fi mai mare. Și mai era ceva? Suntem și noi uh, într totul de acord cu demersul raportoarei în legătură cu consultarea și luarea în seama punctului de vedere al organizațiilor care reprezintă persoane cu handicap, care pot într-adevăr să contribuie în mod foarte util la punerea în aplicare a directivei. Suntem foarte bucuroși să vedem că și dumneavoastră îi susțineți. Sper că am uh, acoperit uh, rapid uh, primele reacții ale Comisiei în legătură cu acest proiect de raport. Vă mulțumesc pentru a încheia dezbaterea. Are cuvântul doamna Staras Faragut. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor pentru că cred că cu toții suntem vizați aici. Într-adevăr a existat o anumită preocupare ca toate organizațiile care în definitiv sunt vocile colectivelor de persoane cu disabilități să fie ascultate. Noi am cerut să se treacă de la 6 la 5 ani la termenul de aplicare a tuturor prevederilor directivei, pentru că directiva deja are patru ani de întârziere. A promis-o doamna Vivian Reding în decembrie 2011, a promis-o și în 2012, și în 2013, și în 2014 și am ajuns în 2015. Deci aceste organizații nu mai au încredere pentru că Comisia nu și-a îndeplinit uh, promisiunile. Acum însă, după această întârziere, șase ani ni se pare un termen cam lung, uh, cinci ani ni se pare un termen corect. Eu tocmai vin de la o mm, dezbatere la jurii și dez, mm, implementarea directivei în ceea ce privește drepturile egale ale femeii uh, în domeniul transporturilor uh, durează 2 ani. De ce la noi trebuie să avem un termen cu mult mai lung? În ceea ce privește raportul comisiei, uh, comisia solicită 5 ani, eu am solicitat 3. Comisia uh, solicită acest termen pentru a aduna datele, însă odată ce lucrurile intră în făgașul lor obișnuit, uh, nu vedem de ce ar trebui să se întârzie atât de mult. Pentru că aceste termene uh, se prelungesc oricum. Uh, încă n-am auzit de directivă care să fie implementată în termenul stabilit. 5 se transformă în 7 ani. Niciodată nu se respectă, de fapt, aceste termene. Deci, un termen lung se va fi un termen și mai lung, de fapt. Mulțumim foarte mult. Vă informez că se pot depune amendamente până, pentru acest raport până în 11 noiembrie la ora 12 și în încheierea acestei dezbateri facem o scurtă pauză de 10 minute pentru că la ora 17, cu toate că ne-au anunțat o ușoară întârziere, avem prevăzute pentru ora 17 reuniunea comună a comisiilor noastre cu Comisia uh, Agri, Agri um, pentru a dezbate raportul în legătură cu um, femeile din mediul rural. Vă rog, aveți timp să luați o cafea, dar nu